aștept uh, cu interes uh, rezoluția pe care o va adopta Parlamentul European în acest uh, domeniu. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Vaman. Am încheiat această dezbatere. Urmează câteva comunicări. Autoritățile poloneze mi-au trimis o cerere de ridicare a imunității parlamentare a domnului Iaroslav Lesek Valesa, conform articolului 6, alineatul 2 al regulamentului. Această cerere a fost transmisă Comisiei competente. Din partea grupului politic uh, uh, socialiștilor și democraților și GUE am uh, primit o listă cu numiri pentru comisii și pentru delegații. Această listă va fi publicată în procesul verbal. Dacă nu se ridică vreo obiecție la această listă, ea este considerată a fi adoptată. Ajungem acum la raportul Gerbrand. Europa eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor și dau cuvântul pentru 4 minute domnului raportor, domnului Gerbrandi. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș începe cu câteva cifre care uh, poate pe unii fac să viseze, pe alții nu. Depinde cum te situezi 9 miliarde de persoane vor, vor fi pe pământ în, până în 2050 și 3 miliarde care vor face parte din clasa de mijloc, ceea ce înseamnă că vom avea nevoie în curând de trei planete și nu de una singură pentru a ne asigura consumul. În ultimii trei ani, prețul materiilor prime a crescut foarte mult, o economie care este dependentă de materii prime ieftine Situația aceasta nu poate să mai dureze. Uniunea Europeană are nevoie de un plan de acțiune efectiv pentru a se uh, ocupa de această problemă. Uh, Comisia a lansat o foaie de drum și îl uh, felicit pe comisarul Potocnic, pentru că este un bun început. Abordarea comisiei, interpretarea comisiei sunt foarte bune, însă din punctul meu de vedere lipsește ceva, și anume caracterul urgent și pragmatic al uh, unor măsuri eventuale. Uh, și de aceea, aici la Parlament, dorim să vă transmitem un astfel de mesaj. Nu mă refer uh, la fondul uh, inițiativei. E vorba de priorități, priorități pe care chiar la Comisia Envi le-am identificat. În primul rând, Domnule președinte, este foarte important ca împreună cu mediul de afaceri să ajungem la un plan comun de acțiune pentru ca Uniunea Europeană și modelul de afaceri europeni european să fie mai bazat pe reciclare, pe simplificare și companiile trebuie să își dea seama că trebuie să producă nu mai mult, ci mai eficient. A doua prioritate este că trebuie să avem un, o singură piață de reciclare și refolosire a materiilor. Ar fi mult mai simplu pentru că nu are sens să risipim materiale prețioase e mai bine să folosim materiale care au fost deja folosite, secundare, care sunt mai ieftine decât cele primare și asta pentru o politică fiscală adecvată. Bineînțeles că dorim în acest sens să stimulăm cercetarea și dezvoltarea pe aceste materii și materiale și să ajutăm industria reciclării să fie mai profesionistă. Apoi, domnule președinte, trebuie să extindem directiva eco-design. Acum eu vorbește numai despre energie, însă trebuie să ne asigurăm că materiile prime și produsele sunt și ele acoperite mai bine de această directivă uh, și asta din faza de concepție, design. Apoi, toate aceste lucruri trebuie să fie cumva transmise în toate politicile mainstream, în uh, agricultură, pescuit, etc. Și a șasea prioritate este uh, legată de faptul că Uniunea Europeană trebuie să se dezvolte, să aibă indicatori mai clari legați uh, în principal de noțiunea de amprentă ecologică. Este foarte important acest lucru. Am lucrat de multă vreme pe acest subiect și vă spun că nu e vorba numai de mediu sau înconjurător, ci mai mult decât atât de către de economie. Și este clar că trebuie să ne schimbăm atitudinea față de materia prim, materiile prime, în caz contrar, economia noastră nu va supraviețui. Materiile prime sunt din ce în ce mai scumpe și pierde miliarde pe an din cauza acestei politici prost concepute și mă uh, supără faptul că Consiliul nici măcar nu este prezent astăzi, nu a răspuns la apel, nu răspunde la telefon și nu are deloc ambiția de a porni pe acest drum, pe acest plan de acțiune, pentru că trebuie să facem lucrurile mult mai eficace, mai eficient în privința materiilor prime. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, care acum cuvântul în numele Comisiei, domnul comisar Potocnic. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, în primul rând, aș dori să-l felicit pe domnul Gerbrandi pentru acest raport, care, recunoa, care, are un, care recunoaște faptul că avem nevoie de un nivel mare de ambiție pentru a ajunge la o Europa eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor pun accentul pe urgența necesară de a trece la acțiuni pentru a răspunde la provocările economice și de mediu cu care ne confruntăm. Problem, uh, restrângerile din punct de vedere al uh, materiilor prime se manifestă pe plan uh, global și criza economică ne-a demonstrat că avem nevoie de modificări în economie, că trebuie să ne regândim modelul de creștere economică și fără noi politici vom exercita tot mai multă presiune asupra mediului înconjurător, nu ne vom uh, îndeplini obiectivele legate de schimbările climatice și ne vom expune economiile și bunăstarea noastră unor uh, uh, riscuri sistemice utilizarea durabilă a resurselor reprezintă o premisă pentru durabilitatea și pentru competitivitatea uh, economiilor noastre. Eficiența folosirii resurselor promite crearea de locuri de muncă și de creștere economică, lucruri care aduc oportunități uh, societăților pe ter- întreprinderilor pe termen mediu și lung. Comisia și-a prezentat viziunea legată de drumul pentru a ajunge la durabilitate, în uh, cadrul uh, inițiativei emblematice a unei Europe eficiente din punct de vedere al folosirii resurselor. Am uh, integrat eficiența folosirii resurselor în propunerea noastră în domeniul politicilor de coeziune, agriculturii, de pescuit și sper că rezultatele procesului legislativ se vor ridica la înălțimea ambițiilor de care ați dat dovadă astăzi pentru a, pentru a răspunde provocărilor cu care ne confruntăm. Prin foaia de parcurs pe care am publicat-o, am pus pe masă un cadru coerent care ne arată cum putem ajunge la această durabilitate până anul 2050. Am propus niște puncte de reper pentru anul 2020 și acțiuni concrete pentru a începe acest proces de transformare politici de eficientizare a folosirii resurselor sunt, sunt abordate din trei puncte de vedere și mă bucură faptul că dumneavoastră sunteți de acord cu prioritățile pe care le-am stabilit noi. În primul rând, am sublinia, subliniat nevoia de a pune la dispoziție nevo- um, condițiile uh, orizontale pentru eficientizarea economiei. Subliniem cât de importante sunt măsuri cum este ecoproiectarea, ecodesignul, avem nevoia de a elimina în mod treptat uh, subvențiile ineficiente și să trecem înspre o taxare uh, pe mediu. Transformarea deșeurilor în resurse utile reprezintă un punct cheie pentru a consolida creșterea economică. Uh, punerea în aplicare a legislației europene ar însemna o economisire de 72 de miliarde de euro pe an, ar duce la o creștere în sectorul deșeurilor cu 42 de miliarde de euro și ar duce la crearea de 400 de mii de locuri de muncă până anul 2020 în acest sector. Apoi, uh, obiectivul uh, natura. Ar trebui să ne asigurăm că Um, ecosistemele sunt folosite în mod eficient pe termen uh, scurt și lung pentru că ele reprezintă baza uh, economiilor noastre. Pentru acest lucru trebuie să avem o definire cât mai largă a resurselor. Apoi, în al treilea rând, um, ne-am ocupat de sectoarele economice care au impactul cel mai mare asupra mediului înconjurător, alimente, uh, mobilitate și clădiri și mă bucur că și dumneavoastră sunteți de acord cu aceste priorități. Și guvernanța reprezintă un element uh, esențial în această ecuație. Statele Uniunii Europene au, trebuie să joace un rol cheie din acest, din acest punct de vedere. Integrarea um, eficienței resurselor în semestrul european ne va asigura că statele membre merg pe drumul uh, potrivit. Doar așa vom putea stabili obiectivele pe care ni le dorim pe baza unor, pe baza unor date științifice până în anul 2013. De asemenea, avem nevoie de o punere în aplicare completă a legislației de mediu Uniunii Europene, cuplată cu acțiuni pe plan internațional pentru a ne asigura că există o egalitate de șanse pe plan internațional. Ca întotdeauna, angajamentul tuturor actorilor este fundamental pentru succesul oricărui program. Trebuie să mobilizăm actorii la toate nivelurile și din toate sectoarele relevante pentru ca toată lumea să-și facă treaba și eu mă sprijin pe sprijinul dumneavoastră din acest punct de vedere. Voi urmări dezbaterea de astăzi cu un real interes. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar Potocnic. Acum, în numele Comisiei INTA, are cuvântul domnul Iacolino, două minute. Grazie, președinte. Apoi ascultat il coleg. Mulțumesc. După ce l-am ascultat pe colegul Gerbrandi, pe care felicit, și după ce l-am uh, ascultat și pe domnul comisar, în calitate de raportor pentru aviz al Comisiei INTA, nu pot decât să am o atitudine pozitivă față de includerea în textul uh, Comisiei ENVI a multor uh, sugestii ale raportului de la INTA. E clar că în cadrul dimensiunii externe a Uniunii Europene, comerțul de bunuri și servicii de mediu reprezintă un instrument de dezvoltare economică și socială durabilă uh, foarte important. Mai ales deschiderea piețelor de bunuri și uh, servicii cu o altă performanță energetică joacă un rol uh, într-o creștere europeană durabilă în ce privește exporturile, crearea de noi locuri de muncă, noile tehnologii verzi, inovare, competitivitatea pentru firme, începând sigur cu IMM-urile. Am afirmat în avizul nostru importanța anumitor elemente esențiale pentru viitoarele acorduri bilaterale și multilaterale și regionale europene reducerea sau eliminarea barierelor tarifare și non-tarifare, schimburile de bunuri și servicii de mediu, includerea unui capitol privitor la durabilitatea și includerea unor preferințe tarifare pentru bunuri și servicii de mediu și produse, eh, care sunt produse în cadrul sistemului de preferințe generalizat. Și, în plus, simplificarea procedurilor Uniunea Europeană trebuie să-și mențină rolul de lider la nivel global uh, uh, în protecția mediului și uh, prin comerț să promoveze bunuri și servicii și tehnologii verzi în țările terțe pentru o creștere mondială care să fie într-adevăr durabilă. Trebuie să facem eforturi mai ales față de țările terțe, pentru niște acorduri comerciale care să fie coerente cu măsurile de eficientizare energetică produse, domnule comisar, pentru a garanta o creștere care să fie într-adevăr hotărâtă și inteligentă în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Iacolino. Acum pentru Comisia ITRE are cuvântul domnul Johansson. Un minut. Mulțumesc. În primul rând doresc să mulțumesc eh, raportorului Brandi, pentru un document excelent. Ca raportor de, în calitate de raportor pentru aviz eh, de la ITRE, Uh, o, vreau să spun că o utilizare eficientă a resurselor nu intră în contradicție, ci este o premiză a unei mai mari competitivități uh, industriale a Uniunii Europene. Avem nevoie de modele de afaceri inovatoare, uh, cercetare, inovare, o mai bună aplicare a directivei ecodesignului și a directivei cadru pentru deșeuri. În avizul ITRE, ne-am ocupat și de un alt aspect și anume trebuie să găsim uh, forme de sinergie între statele membre și instituțiile europene în acțiunile noastre. Credem noi că asta se poate face uh, cu o, impunerea unor obiective verificabile ca indicatori, de exemplu, cu cifre concrete și inițiative legislative specifice, cu niște mecanisme de finanțare uh, foarte bine gândite și țintite și e important și din punct de vedere al resurselor. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Johansson. Acum, pentru Comisia Rege, are cuvântul uh, domnul Von, un minut. Uh, uh. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia Regii se bucură că avem un, un aviz asupra acestui raport. Este bine că avem o inițiativă emblematică aici și Comisia Envi cere mai multe investiții în ce privește energiile regenerabile și așa mai departe. Și mă bucur că, într-adevăr, aceste lucruri se întâmplă și noi luăm în calcul aceste lucruri la regii. Am dorit să avem o contribuție substanțială la fondurile structurale, creștere și așa mai departe. De asemenea, cerem o coordonare sporită între diferitele fonduri UE pentru a ajunge la această eficiență a resurselor și propun să armonizăm fondurile noastre structurale în viitor. Comisia trebuie să coordoneze cu autoritățile locale și regionale pentru că, până la urmă, autoritățile locale și regionale sunt cele care vor trebui să pună pe picioare aceste proiecte. În orice caz, inițiative foarte interesante și ne bucurăm că avem acest raport. Bun. Vă mulțumesc, domnule Von. Acum urmează vorbitorii în uh, numele grupurilor politice. Începe colegul Florenț pentru două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Potoșnic. Doresc să vă felicit pentru acest raport curajos. Nu a fost ușor să ajungem la un uh, raport despre resurselor care acoperă domenii atât de largi um, utilizarea eficientă a, a resurselor reprezintă o premisă pentru succesul economic pe viitor. Tocmai de aceea este important să privim această tematică și din perspectiva competitivității economiilor noastre. Tocmai de aceea consider că este necesar să avem această dezbatere largă fără să trecem la un uh, proces legislativ uh, concret. Eu sunt sigur că putem face multe progrese dacă atragem atenția actorilor industriali despre cât de eficienți ar fi. Au, uh, au existat asemenea încercări de impunere și părinții încearcă să impună un, unele lucruri copilor și nu au, uh, nu au succes. Deci, uh, am avut un autoturist care avea un motor de 12 litri, am trecut la unul cu 6 litri, acum cu 3 litri, probabil că lucrurile se vor, vor deveni tot mai eficiente. Părinții uh, întotdeauna ne-au uh, ex- explicat cum putem să gestionăm, de exemplu, o pădure cât mai eficient. Nu poți tăia mai mulți copaci decât există în pădurea respectivă și dacă acest principiu a fost înțeles, Cred că am făcut un progres foarte mare. Oricum, mă bucură faptul că am colaborat atât de bine cu colegul Gerbrandi. Am reușit să creăm, să turnăm o bază, un fundament foarte bun și uh, ne, ne întrebăm dacă chiar într-adevăr pe viitor uh, putem interzice oamenilor să mai mănânce carne pentru că este dăunătoare pentru mediul uh, înconjurător. Uh, deci, haideți să ne gândim puțin la unele aspecte din acest uh, raport, care, din punctul meu de vedere, ar trebui șterse. Și abordarea legată de, de indicatori este una bună, dar nu poate fi impusă de astăzi pe mâine. Domnule Gerbrandi, vom încerca să ștergem lucrurile proste și din acest uh, raport și să mergem înainte cu cele care merită sprijinite. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Florenț. Are cuvântul dom- doamna Merchis. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule raportor. Uh, Eu, înainte aveam un fierbător de apă fabricat în Olanda, s-a stricat și n-am avut unde să-l, re- să repar. Deci în societatea noastră acum nu se mai pot repara bunurile. E mai uh, ieftin să cumperi un lucru nou decât să repari. Asta e problema. Uh, până la urmă. Trebuie să ne gândim la aceste lucruri. În 2007 am, am avut raportul Clubului de la Roma, foarte important. Iată, acum ne aflăm în 2012 și lucrurile încă nu s-au rezolvat și poate nici peste 40 de ani nu se vor rezolva. Deci trebuie să văzut, trebuie văzut uh, cum putem acționa concret. Au fost prezentate cel puțin două strategii, una ce privește materiile prime, alta privind eficientizarea resurselor, utilizarea resurselor. Deci e important uh, să facem în așa fel încât tinerii nu, să nu trebuiască să consume tot mai mult, să cumpere tot mai mult, să se uh, întrerupă acest ciclu. Uh, se vorbește de un nou model de afaceri, New Business Model. Uh, dar trebuie să avem un model în care să avem unde, locuri unde să ne reparăm bunurile stricate, nu să cumpărăm mereu altele noi. O mai bună etichetare, uh, sigur, trebuie uh, făcută mai clar. Nu trebuie un uh, produs să aibă 5 etichete, ci trebuie o etichetă care să prezinte lucrurile foarte clar. Să prelucrăm mai bine materialele, materialele reciclabile, să ne ajungă la deșeuri, să fie reutilizate Apoi, trebuie să ne gândim și la amprenta ecologică. Aceasta va crește. Nu trebuie să mai uh, facem această risipă, ca până înainte. În 2006 erau necesar 200 de dolari, acum 600 de dolari. Înmulțiți cu 3 în 6 ani, iată, trebuie să acționăm și, nu doar pentru mediu, ci și pentru economie. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Merkis. Are cuvântul colegul Panayotov pentru minut și jumătate. Colegii. Domnule președinte, domnule comisar, Criza actuală ne pune în fața unor probleme, cum ar fi uh, șomajul, uh, datoria, recesiunea, lucruri care trebuie rezolvate fără a întârzia. Pe de altă parte, există și alte probleme care poate nu sunt așa de vizibile, însă și acestea necesită soluții rapide, cum ar fi folosirea eficientă a resurselor în societatea noastră. În ultimii ani, clas, sau în următorii ani, mă scuzați, populația reprezentată de clasa de mijloc va crește foarte mult. Și vedem că țările dezvoltate sunt cele care profită de globalizare mult mai mult, dar să nu uităm pe seama cui și pe seama și anume pe seama resurselor limitate ale planetei. Trebuie să ne gândim că ele sunt într-adevăr limitate aceste resurse și trebuie să le folosim cu cap. Asta aceasta este garanția unei creșteri economice eficiente. Trebuie să venim cu un program alternativ, cu soluții novatoare care să pună accentul pe resursele de care dispunem deja și să fie folosite cât mai bine posibil. Și aceasta, dacă dorim neapărat și mai mult decât atâta, să folosim, să ne rezolvăm problema securității aprovizionării Uh, nu trebuie să uităm că și pe plan internațional această problemă se va pune din ce în ce mai mult. Probleme globale, deci soluții globale, iar Uniunea Europeană nu trebuie să se izoleze în această cursă. Uniunea Europeană trebuie să își aducă uh, propria, uh, propria, propria răspundere în acest sens cu acest program. Colegul a făcut un foarte bun raport și îi mulțumesc. Vielen Dank, Herr Panayotov. Vă mulțumesc, domnule Panayotov. Are cuvântul acum pentru 2 minute și jumătate colegul Aicaut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și raportorului pentru acest raport. Am uh, uh privit câteva bilanțuri anuale a unor concerne internaționale. Și Um, aceste concerne, de exemplu, au avut un câștig mai mic cu un miliard de euro ca urmare a creșterii prețurilor la materii primite. Deci, uh, una din uh, principala problema concernelor interna- internaționale este creșterea prețului la materii uh, prime. Această creștere a putut fi transmise consumatorilor în legătură cu, cu bilanțul anual al concernului Unilever și aceștia, de exemplu, au avut o pierdere de 2 miliarde și jumătate de dolari pentru anul următor. Deci este clar că lucrurile nu pot continua așa pe viitor. Care va fi abordarea noastră față de uh, lipsa resurselor pe viitor? Deci nu este vorba doar de un aspect ecologic, ci și de unul economic Însă această situație înseamnă oare că întreprinderile fac ceva din acest punct de vedere? În sondajele din Olanda se vede foarte clar că doar o cincime din întreprinderi lucrează la o strategie legată de uh, lipsa de materii prime pe viitor. Deci există un grad uh, prea redus de conștientizare între întreprinderi vis-a-vis -vis de lipsa materiilor primilor pe viitor. Acesta este punctul uh, cel mai important uh, despre care discutăm și propunerea Comisiei abordează punctele prioritare importante. Trebuie să mergem la un uh, transfer al impozitării muncii înspre, înspre o impozitare de mediu. Um, în acest context, foarte importantă este directiva cadru pentru, deșiuri, pentru deșeuri, prin măsuri importante în alte uh, sectoare economice, cum este cel agricol. Oricum, avem un text foarte bun, avem o agendă foarte bună. Acum este important să punem în aplicare aceste instrumente. Doar printr-o asemenea economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor vom putea depăși această uh, criză. Însă trebuie să răspundem la aceste întrebări. Care va fi abordarea noastră? Care va fi răspunsul la, noilor, la noile uh, propuneri de reformare a politicii agricole comune, ce se întâmplă cu fosfații, cu uh, nitrații în agricultură și așa mai departe. Trebuie să fim eficienți, să devenim mai eficienți uh, în folosirea resurselor, pentru că doar așa vom avea o economie pe viitor. Vă mulțumesc, are cuvântul colegul nostru Uschi. Děkuji vám, pane předsedající, pane komisaři, kolegy. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, vă rog, îngăduiți-mi să mulțumesc la rândul meu domnului Herbrandi pentru un raport de foarte bună calitate. Economisirea resurselor și protecția mediului e un obiectiv al nostru al tuturor, cu siguranță, însă în acest raport există puncte, câteva puncte care uh, nu prea sunt acceptabile a agita o cârpă roșie în fața unui taur e echivalent cu a introduce o taxă dublă, o taxă de mediu, o taxă pe resursele naturale în întreaga Europa. Asta într-o perioadă de criză și de recesiune. Nu cred că este o soluție foarte bună. În ce privește directiva cu eco-proiectarea, eco-designul, mi-e teamă că nu va face decât să ducă la mai multă birocrație și nu va contribui la bunăstarea cetățenilor europeni. Cât despre alte detalii, înțeleg pe cei care vorbesc de despre reciclare, despre reutilizarea deșeurilor. Sigur, cu toții suntem în favoarea acestui lucru și susțin uh, aceste puncte în raport. Însă uh, v-aș întreba dacă nu sunteți de acord cu mine când spun că trebuie să ne opunem mențiunii de a opri incinerării, pentru că asta ar putea fi contraproductiv. Din aceste motive, personal nu voi putea susține raportul, din păcate. Uschi. Vă mulțumesc, domnule coleg Uschi. Îmi cer scuze. Uh, am intervenit puțin prea devreme. Oricum, are cuvântul acum domnul Rossi, un minut și jumătate. Mulțumesc. Acest raport e încă o declarație de intenție, dar nu știu dacă se va putea realiza în fapt, mai ales într-un moment de criză ca cel actual. Principalele teme uh, tratate de raport uh, și de Parlament, în general, se referă aproape exclusiv uh, la probleme de mediu. Întotdeauna și mereu a interveni la nivel european nu înseamnă decât o sărăcire a cetățenilor noștri și doar țările terțe vor avea de câștigat. Norme prea severe și prea costisitoare înseamnă o delocalizare, o relocare a întreprinderilor în țări terțe care au impozite mai mici, costuri uh, și uh, reguli mai puțin oneroase. Uh, această relocare înseamnă și o răutățire a condițiilor de mediu pentru că nu se vor mai aplica dincolo regulile rigide europene. Deci cetățenii pierd de două ori, se pierd locuri de muncă și sporesc emisiile de dioxid de carbon. Asta înseamnă că cu atât mai greu vom ieși din criză. Din acest motiv, la Comisia de Mediu, noi am votat împotriva raportului. Apoi, acum uh, se ajunge, iată, la votul în uh, plen. Uh, dacă se vor îmbunătăți prin, prin amendamente unele din punctele controversate, mm, atunci votul nostru se va putea transforma din vot negativ într-o abținere, dar în caz contrar vom vota împotrivă. Vă mulțumesc, domnule Rossi. Are cuvântul acum pentru minut și jumătate colegul nostru Hartong. Voorzitter, vandaag behandelen we het... Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi dezbatem raportul domnului Gerbrandi privind eficiența resurselor. Dânsul a pus multe cuvinte drăguțe în raport, dar mult prea puține fapte. Vorbește despre schimbarea mentalităților, despre economia reciclării, uh, iar această eficiență a resurselor este ceva foarte ambițios și se ajunge la perspectiva din ciclului de viață. Domnule eh, președinte, n-am nimic împotriva, împotriva acestei direcții, însă uitați-vă eh, că aceste lucruri pot să ducă la mult clientelism, pentru că e vorba de mulți bani la mijloc. Uitați-vă uh, la ce se întâmplă cu politica europeană a deșeurilor, la achiul pe deșeuri, la taxele aferente uh, și la poziția noastră față de alte țări. E clar că nu prea ne nebunim după această situație. Vreau să vă spun că da, PP-ul dorește o resursă eficientă foarte bine, Însă asta toată lumea o știe. Nu avem nevoie de o propunere prostească din partea lui Gerbrandi ca să ne învațe el pe noi ce e de făcut. Vorbește, de exemplu, despre criterii stricte ceea ce privește risipa. Raportul dânsului va îndeplini fără îndoială aceste criterii pentru că eu îl iau și îl duc direct la gunoi acest raport. Deci o să fie reciclat. Mulțumesc. Domnule Hartung, acceptați o întrebare din partea domnului Gerbrandi? Domnule președinte, uh, uh, am înțeles că domnul Hartong nu înțelege direcția pe care încerc să merg și încercăm uh, așa o gândire circulară, dar poate că dânsul nu prea e atent la ce spun eu. Vorbește despre uh, probleme de mediu, dar ia uitați-vă la cupru. Cheltuim zeci de milioane pe an pe cupru și mult mai mult decât acum câțiva ani. Este clar că nu e nimic durabil aici și avem o agendă de mediu, dar mai ales una economică pe care trebuie să le susținem. Răspuns. Mai mult comentariu decât întrebare, dar vă mulțumesc că sunteți așa de închistat în propria gândire. Da, trebuie să fim atenți la modul în care ne folosim resursele, materiile prime, dar nu cred că partidul dumneavoastră este un exemplu strălucit. Mulțumesc, domnule. Redno. Urmează acum ceilalți colegi, din, în numele grupului apoi, și domnul Sebar pentru donatarea cuvântului. Vă mulțumesc, domnule președinte, doresc să mulțumesc uh, raportorului domnul Gebranti și raportorului din umbră, domnul Karl-Heinz Florenz, pentru colaborarea noastră foarte bună. Aș dori să privim puțin în istorie, să vedem care au fost factorii care au ajutat la ascensiunea Europei în ultimele secole, pentru că ne dorim să avem succes și pe viitor. Deci, care au fost elementele cheie ale acestei creșteri uh, economice pentru Europa? Cred că în jurul anului 1500 am folosit o jumătate de hectar pentru, pentru hrănirea unei persoane. Um, a fost uh, o diferență foarte mare între Europa și celelalte continente. Și ce, a ce a dus la această schimbare? Competiția între diferitele sisteme din uh, Europa a structurat această evoluție. Apoi, Cunoștințele pe care le-am uh, dobândit aici în Europa și abordarea rațională a problemelor, încercarea noastră de a controla natura și uh, transformarea celor învățate în uh, economie. În al treilea rând, am creat structuri de proprietate, o cultură a proprietății care a sprijinit, a promovat o proprie responsabilitate această responsabilitate a convins oamenii să aibă o abordare rațională față de propria proprietate. Apoi, stimulentele. Și acestea sunt, uh, au fost importante și acest raport tocmai se referă la sistemul de prețuri existent în acest moment și încearcă să treacă la o internalizare a costurilor externe. Aceasta este o abordare rațională pentru că avem nevoie de un consens politic dacă ne dorim influențarea preț, în mod artificial a prețurilor de pe piață. Apoi, prevederile. Trebuie să spun că este foarte simplu să creezi uh, prevederi legislative la nivel european, însă noi ar trebui să ne Uh, să fim atenți să nu ne depășim prea mult competențele în calitate de legiuitori europeni. Vă mulțumesc, domnule Zeber. Are cuvântul acum uh, domnul Gherec. przyspieszył dzięki łatwości pozyskiwania energii. jednocześnie progresul civilizației noastre s-a produs uh, datorită unui mai bun acces la energie, însă, din păcate, resursele energetice sunt pe cale să se isprăvească. Consumul de energie crește, apoi crește și populația la nivel uh, mondial și suntem confruntați, iată, cu câte provocări, pentru că nu vorbim doar de problemele de mediu, care sunt foarte des evocate astăzi, dar vorbim și despre probleme care trebuie rezolvate în mod rațional, cu o bună utilizare a resurselor, promovând un alt model de consum. Doar astfel populația va putea să se dezvolte în mod armonios în uh, economie și uh, cu utilizarea uh, materiilor prime, acestea sunt uh, transformate și li se conferă o valoare adăugată. De aceea China uh, uh, preferă să acționeze în, prelucrând lantaniul, un metal rar, la ea acasă din păcate, dacă vom continua așa cum facem acum, uh, Europa va sărăci. Ce putem face pentru a exploata mai bine mineralele, apa, pădurile, terenurilor? În primul rând, trebuie să facem economie de materiale, utilizând uh, substitutele pe care le avem la dispoziție și reciclând materialele. Apoi trebuie să uh, utilizăm propriile noastre resurse în comunitățile locale, în primul rând. Apoi trebuie să creăm condiții economice și fiscale în Uniunea, Europeană, în Uniunea Europeană ca statele europene să, pot fi din nou, să poată fi din nou competitive și apoi trebuie să atragem atenția Comisiei în legătură cu politicile protecționiste ale unor țări terțe aparținând OMC-ului. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Ghirec. Are cuvântul acum domnul Kramer pentru minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și colegului nostru, Gerbrandi, pentru munca depusă de dumnealui. Pot sprijini foarte multe puncte din acest raport. Cred că uh, este bine să încercăm să depășim barierele care există pe piața unică legate de schimbul de resurse, de materii prime. Cred că foarte multe lucruri spuse în acest raport nu sunt corecte însă și trebuie să mă refer la ele în legătură cu uh, prețul la cupru nu crește pentru că cuprul este tot mai uh, puțin și uh, prețurile pentru concerne cum este un, Unilever cresc nu datorită lipsei de resurse. Este pur și simplu vorba că de faptul că se investește mai mult în piața materiilor prime, tocmai de aceea cresc prețurile la materiile prime, nu pentru că nu vom mai avea la dispoziție în viitorul apropiat asemenea resurse și asemenea materii prime. Deci trebuie să ne gândim la care sunt motivele reale ale creșterii prețurilor la aceste materii prime. Pe mine uh, mă deranjează două lucruri din acest raport care transmit un semnal fals din punctul meu de vedere, de exemplu extinderea domeniului de aplicare a directivei referitoare la ecoproiectare. Cred că aici nu ar trebui să ajungem la, un, la o dictatură eco, ecologistă și apoi uh, vedem foarte clar că Europa nu mai crește din punct de vedere economic și în acest context nu avem nevoie de noi impozite. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule uh, Kramer. Acceptați o întrebare din partea colegului Zebar? Vă rog atunci. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul Uh, Kramer a spus că prețurile cresc și datorită faptului că se tipăresc tot, tot mai multe bancnote. Uh, știm foarte clar că acest lucru se întâmplă în Statele Unite ale Americii. Știm foarte clar că Banca Centrală Europeană are alt obiectiv și oare consideră dumnealui că Banca Centrală Europeană a tipărit prea mulți euro? Da, cred că este vorba de o analiză politică aici. Nu cred că există această influență. Totuși, în luna decembrie, Banca Centrală Europeană a tipărit un miliard de euro pentru a depăși dificultățile întâmpinate de statele din uh, sudul Europei. Și cred că prin această politică uh, agravăm situația de pe piețele de materii prime, pentru că uh, Uh, există un flux de investiții pe aceste piețe care sunt considerate a fi oportunități de speculații, de exemplu. Vă mulțumesc, domnule Kramer. Are cuvântul colega noastră Hasi pentru două minute și jumătate. Mulțumesc, dragi colegi. Îi mulțumesc, mulțumesc domnului Gerbalanti pentru munca uh, depusă. Folosirea mai bună a resurselor adică mai multă bună, bunăstare cu mai puțină resurse naturală, este o cale inevitabilă dacă dorim ca societatea noastră să supraviețuiască. Este bine că comisarul Cotoșnic de la Mediu a preluat acest dosar cu multă seriozitate. E foarte bine. Însă, suntem mai puțin mulțumiți de faptul că Comisia, în timp de 2 ani, nu a venit cu nicio propunere concretă în acest sens. Mm-hmm, mm-hmm. De exemplu, în ceea ce privește reciclarea ambalajelor metalice, uh, știm bine că unele țări funcționează acest sistem de, de, de, de consignație care merge foarte bine și nu avem nimic pe plan european. În Comisia de Mediu noi punem mult accentul pe faptul că avem nevoie de obiective clare, sectoriale, însoțite de indicatori de succes. Știm bine că acesta este absolut necesar dacă ne dorim și vrem ca lucrurile într-adevăr să se petreacă așa cum trebuie și să nu rămână numai pe hârtie. Este foarte important, de asemenea, ca să ne scădem consumul de materii prime în mod absolut. Nu este suficient să folosești mai bine resursele, adică să ai un alt model de producție, asta deci înseamnă ceva relativ, ci trebuie în mod uh, clar să diminuăm uh, consumul nostru. Avem nevoie de multe măsuri și mai cu seamă bunătățirea sistemului de reciclare. Uh, există unele uh, idei uh, și ar fi chiar ne- nebunesc că uh, faptul că uneori ne dăm cu stângul în dreptul, ne îngrijorăm de anumite uh, Uh, resurse și nu ne gândim, de, de exemplu, deloc la lucruri importante. Ne gândim numai la acele pământurare, dar cât de importante sunt ele. Uh, deci, cu alte cuvinte, gândiți-vă la ce se întâmplă cu o tonă de telefoane mobile Eh, ele eh, conțin foarte multe metale prețioase și lucruri care pot fi refolosite. Un exemplu. Și apoi să nu uităm problema noastră legată de mine, de exploatațiile miniere în nordul Finlandei, eh, pământul a devenit un adevărat Schweizer din cauza exploatărilor miniere. Să nu mai uităm de, să nu mai vorbim despre poluare și de emisii și care depășesc cu mult uh, Uh, normele adoptate. Trebuie deci o îmbunătățire a reciclării și să fie cât mai puține posibil activităților de minerit. Mulțumesc, uh, doamnă Hasi. Doamna Rosbach. Comisar, în den seneste tid har Europaparlamentet godkendt en række betænkninger med hen... Mulțumesc. Parlamentul European a adoptat o serie de rapoarte pentru a îmbunătăți eficacitatea resurselor Uh, și a folosirii, folosirii acestora, mai ales printr-o scădere a consumului. Noi am luat inițiativa de a avea o cooperare consolidată la nivel european cu un comportament mai durabil și o mai bună exploatare a resurselor comune. Însă, întreb, de ce oare Uniunea Europeană este cea care trebuie să ia hotărârea în legătură cu modul în care statele membre vor trece la o uh, eficientizare a resurselor și utilizarea acestora? Um, se vorbește în raport despre uh, deșeuri, Eh, eu cred că acest domeniu este apanajul statelor membre, nu trebuie dictat la nivel european. Toate măsurile trebuie adaptate la nivelul regional, local. Eh, se mai vorbește de eliminarea eh, progresivă a subvențiilor. Da, asta e o idee bună Însă există și alte exigențe contrare, de aceea nu cred că voi putea uh, vota în favoarea raportului, deși acesta conține, bun, conține bune elemente, mai ales punerea în comun a datelor științifice cele mai bune, accesibile pentru a facilita tranziția spre o economie uh, eficientă în resurse. Uh, Poate că până la urmă voi, uh, mă voi abține și nu, mă, nu voi vota împotrivă, dar uh, Eh, din păcate, nu s-a vorbit și de deșeurile care eh, sunt eh, pur și simplu transportate în țări terțe, cum sunt deșeurile din plastic. Mulțumesc, doamne Rosbach, și acum domnul Imbrasas. Gerbiamas pirmininkė, kolegos, šiandieną spręsdami netidėliotinas problemas, tokias kaip nedarbas. Mulțumesc. Uh, există fenomene ca șomajul și deficitul uh, finanțelor publice. Acestea ne afectează actualmente, dar noi trebuie să ne gândim și uh, la viitor, să ne să gândim la un mod de a utiliza mai eficient resursele, de exemplu materiile secundare în Europa să se creeze stimulente pentru a diminua uh, deșeurile și a le valoriza, valorifica mai bune. Durabilitatea trebuie să constituie o prioritate în programele la nivel european și național. Un consum mai durabil, diminuarea deșeurilor, o mai bună uh, colectare și trierea deșeurilor constituie uh, calea unică pentru bunăstarea planetei și bunăstarea noastră a tuturor. O utilizare mai durabilă a resurselor este indispensabilă pentru economia verde. Uniunea Europeană trebuie să-și utilizeze puterea politică și economică pentru a încerca să pună și cealaltă, celelalte state pe calea cea bună ca noi să ne asigurăm bunăstarea noastră proprie și cea a generațiilor viitoare. Noi trebuie să utilizăm resursele ținând cont de posibilitățile pe care ne le oferă planeta albastră. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Wertmann pentru minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Structura actuală și criza actuală care durează în continuare ne arată că trebuie să găsim noi modele de creștere economică. Economia deschisă crește în continuare și putem crea noi locuri de muncă doar dacă avem o economie care utilizează în mod eficient uh, resursele. Trebuie să ne preocupe noi elemente, cum este creșterea demografică și consumul sporit de resurse și o abordare durabilă a ecosistemelor pe care le avem. Drept urmare, avem nevoie de un comportament care să țină seama de valoarea resurselor. Avem nevoie de control, de transparență, avem nevoie de un mesaj clar pe care să-l transmitem uh, populației cetățenii noștri sunt pregătiți să contribuie în mod activ la această abordare. La fel, uh, este nevoie de intervenția uh, politicienilor naționali și a politicienilor din autoritățile locale pentru această abordare. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Franco pentru două, pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, colegilor pentru calitatea raportului. Îl voi susține cu avem nevoie de Europa în care uh, trebuie să facem față instabilității prețurilor materiilor prime și să facem față și concurenței redutabile pe plan internațional. De exemplu, pământurile rare, solurile rare, care sunt așa de importante pentru noile tehnologii și unde China are un adevărat monopol pentru a proteja competitivitatea noastră industrială, dar și mediul înconjurător, trebuie să fim mai puțin dependenți de aceste resurse, punând accentul pe inovare și reciclare. Uniunea Europeană trebuie să ajungă la o adevărată economie circulară în care să se pună accentul pe prelungirea ciclului de viață a materiilor prime de la stadiul de concepție-proiectare până la reutilizarea și folosirea deșeurilor. În acest sens, valorizarea, valorificarea deșeurilor energetică trebuie să fie promovată. De asemenea, e nevoie de o exploatare durabilă a resurselor care au un uh, potențial care încă nu este suficient uh, apreciat. Important de, asemenea, important de asemenea și capitalul natural reprezentat de păduri. Lemnul este o resursă energetică regenerabilă și un material de construcții formidabil, sănătos, Uh, și așa mai departe. Iar în fața puterilor emergente economice trebuie să fim mai îndrăzneți, mai creativi, mai proactivi în folosirea resurselor pentru a regăsi calea creșterii economice. Uniunea Europeană va trebui să încurajeze firmele sale să vină cu produse mai durabile, mai inovatoare, de asemenea să se influențeze comportamentul cetățenilor pentru a fi mai responsabilizați. În acest sens, Mă bucur că avem reglementări care sunt dezbătute în ceea ce privește afișajul și etichetele, pentru ca cetățenii să, au un, uh, să aibă informații credibile privind consumul lor. Uh, există resurse, cum ar fi apa, care sunt fragile și prețioase. Nu trebuie să uităm nici aceste elemente. Danke, colegi Franco. Vă mulțumesc, domnule Franco. Are cuvântul acum domnul Cutaș, două minute.

președinte, domnule comisar, vreau să mulțumesc în primul rând domnului Herbrandi, raportorul, pentru un document uh, de foarte bună factură. Cred că toți putem fi de acord cu el și salut faptul că în raport se insistă asupra reutilizării materialelor reciclate, pentru că este o măsură esențială. Știți că, probabil știți că în Europa există țări unde se aruncă toate deșeurile, 100%. Deci trebuie să insistăm uh, și să reinsistăm în favoarea reciclării. E bine că în raport se vorbește și despre deșeurile alimentare, pentru că e important și lanțul alimentar, trebuie eficientizat și acesta. În uh, raportul Herbrandi se insistă și pe utilizarea durabilă a resurselor, mai ales uh, silvice trebuie să înțelegem că este și acesta un aspect foarte important. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă colegă. Mana are cuvântul pentru două minute, domnul Butikov. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule raportor, dragi colegi. Aș dori să-i, mod- să mulțumesc în mod expres uh, colegului Gerbranti Mesajul pe care ar trebui să-l transmitem noi în urma acestei dezbateri, mesajul pentru opinia publică, pentru statele membre, pentru comunitatea internațională, este că există o cooperare consolidată între Comisie și acest Parlament din punctul de vedere al folosirii eficiente a resurselor. Cred că cunoaștem cu toții de mult care sunt uh, factorii uh, importanți. Știm foarte bine că Europa depinde de importul de resurse, depinde mai mult de, aceste, de acest import decât alte regiuni. Știm că ar, uh, am avea un avantaj dacă am fi mai eficienți din punctul de vedere al folosirii resurselor și comisia a plecat și știe foarte clar că am putea crea 3 milioane de locuri de muncă dacă am fi mai eficienți din punctul de vedere al folosirii resurselor. Ceea ce este important este dacă aceste cunoștințe se vor transforma în fapte concrete. Aici este nevoie de colaborarea între Comisie, Parlament, este nevoie de activitatea statelor uh, membre și tocmai aici există probleme. Trebuie să fim sinceri nu știu dacă am o listă completă sau nu, dar am găsit patru state membre care au o atitudine serioasă din, punct de, din acest punct de vedere. Um, Olanda în 2010, Austria, uh, Germania și Regatul Unit au făcut asemenea planuri uh, legate de eficientizarea Uh, resurselor. Doar în Germania s-a discutat despre această politică la nivelul, la nivelul uh, ministerelor. Și uh, Consiliul, de fapt, a blocat parțial propunerile făcute de Comisie. Și haideți în acest context să fim ambițioși și haideți să transmitem acest mesaj foarte clar. Um, haideți să aveți un uh, rol de lider sau dacă nu puteți să faceți acest lucru, să lăsați pe altcineva să aibă acest rol de lider. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Iana Kudakis. Mulțumesc. În prezent, uh, cetățeanul european generează anual circa 6 tone de deșeuri. Este inacceptabil. De aceea, încurajăm toate măsurile care vizează reciclarea și nu neapărat uh, utilizarea mai multor resurse. Uh, în Regatul Unit uh, a crescut foarte mult în ultimii 10 ani uh, proporția materialelor reciclate. Raportul include și unele recomandări foarte practice, de exemplu, interzicerea exploatării în continuare a rampelor de gunoi deschise și taxarea acestora în continuare. Dar acest Parlament trebuie să învețe că taxarea, impozitarea nu este o soluție pentru toate problemele. Eu cred că mai degrabă resursele noastre trebuie exploatate și utilizate în mod rațional. Trebuie să avem obiective raționale, realiste și trebuie să avem o tranziție de la rampele de gunoi deschise Uh, la reciclare. Statele membre sunt cele care trebuie să se implice cel mai mult. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Iana Kudatkis. Uh, urmează domnul coleg Szymanski, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă atrag, atrag atenția asupra faptului că uh, comparație cu 1990, avem un nivel de, al uh, emisiilor de gaze cu efect de seră de 95%. Sigur, asta este un uh, rezultat uh, laudabil. însă este greu să reducem cantitatea de energie cu care trăim în fiecare zi. Țara mea, Pol- Polonia, a făcut foarte mult pentru a își reduce emisiile de dioxid de carbon. Eforturile statelor membre uh, Eh, trebuie avut în vedere de aceea. Până la urmă, cu toții urmărim creșterea economică în Europa și trebuie să fim foarte prudenți atunci când vorbim eh, despre eh, noi și și mai ambițioase obiective de reducere a emisiilor. Nici nu ne putem permite să fim atât de naivi să considerăm că noi eh, trebuie să facem mai mult decât alții când eh, câtă vreme Statele Unite și China eh, emit mult mai multe gaze cu efect de seră ca noi. Doamna Ganini. Mulțumesc, domnule președinte. Spunem că trebuie, pe de o parte, să avem creștere economică, pe de altă parte, trebuie să protejăm mediul. Cu siguranță aceasta este o temă centrală care presupune un mare consens utilizarea resurselor este absolut fundamentală din această perspectivă și e datoria noastră să garantăm o dezvoltare care să uh, corespundă nevoilor generației uh, actuale, dar asta fără să compromitem viitorul generațiilor viitoare. Cu toate acestea, sunt convinsă că aici este vorba despre o anumită cultură care trebuie promovată. Acesta este motivul pentru care uh, în propunerea comisiei există paragrafe care mă îngrijorează. Cred că comisia merge puțin prea uh, departe și uh, acest lucru a fost menționat și în legătură cu uh, munca raportorului. Este vorba despre transferul muncii înspre dimensiunea de uh, mediu. E nevoie de o evaluare de uh, impact asupra mediului completă, pentru că altfel uh, s-ar putea să ne confruntăm cu o agravare a poverii fiscale deja uh, foarte ridicate care apasă asupra contribuabilului european. Deja s-a uh, discutat despre acest subiect, raportorul nostru a făcut-o. Va trebui să vedem uh, Uh, nu ce mănâncă consumatorii proteine animale sau altceva, ci să vedem care sunt uh, preocupările uh, producătorilor care sunt împotriva risipei alimentare pentru că foarte multe alimente ajung să uh, fie deșeuri. Prin urmare, trebuie să avem abordare mai realistă și mai uh, constructivă. Trebuie să susținem uh, toate propunerile care tind să faciliteze accesul la noile tehnologii și la inovație pentru IMM-uri, însă în aceeași măsură trebuie să Lucrăm împreună cu toți uh, producătorii pentru a avea anumiți indicatori fiabili în legătură cu eficiența resurselor, să spunem. Și n-ar trebui să ne axăm doar pe valorile economice, ci uh, în aceeași măsură și pe uh, perspectivele științifice. Trebuie să vedem puțin lucrurile cum stau și pe, în perspectivă, nu doar în acest moment. Mulțumim, doamnă Gardini. Acceptați o întrebare din partea domnului Bitticofer? Herr Bitticofer. Domnule Butikofer, vă rog. Domnule președinte, stimată colegă, vreau să înțeleg lucrurile calmea. Dacă Comisia propune să se reducă impozitarea muncii și în locul acesteia să Uh, treacă la impozitarea uh, resurselor și a exploatării uh, resurselor naturale, atunci nu înțeleg cum crește povara fiscală pe umerii cetățenilor. Dacă productivitatea muncii a crescut mult mai mult decât productivitatea resurselor, atunci de ce considerați dumneavoastră că noi, de fapt, frânăm economia în loc să o impulsionăm? Doamna Gardini, vă rog răspundeți. E bine, eu mă gândesc că atunci când vorbim despre impozite, cred că nu înțelegem faptul că uh, o anumită taxă ar putea elimina o altă. Mă gândesc la acest aspect din perspectiva subsidiarității. Acest uh, pasaj ține de responsabilitate națională, ține de promovarea unui anume tip uh, de cultură, nu de impunerea acestor măsuri. E evident uh, că subiectul este unul complex, am putea vorbi mult despre el, însă am constatat că dacă încercăm să accelerăm anumite proceduri de altfel pozitive, uh, nu facem altceva decât să creăm probleme. Urmează acum timp de uh, două minute domnul coleg Grote. Mulțumesc, <clears throat> domnule președinte domnule comisar, știți cum e, spiritul e tare, dar carnea e slabă. Cel puțin în privința eh, eficientizării resurselor, eh, mi se pare că este adevărat. Întotdeauna am căutat un drum eficient, dar am constatat, cel puțin în cazul resurs, eh, măsurilor voluntare, ca în domeniul industriei automobilelor, că aceste motiv, mă, măsuri voluntare nu țin. În iar mediul și eficientizarea resurselor uh, privește toate politicile sectoriale, de la cultură și până la agricultură uh, mă uit aici în dreapta mea și văd cât de goale sunt rândurile care sunt rezervate uh, Consiliului. Această temă ar trebui să o preocupe și Consiliul și statele membre, pentru că această temă Eh, și raportul colegului Gerbrandi ne va eh, indica în ce măsură vom putea să păstrăm bunăstarea noastră în Europa pe viitor. Avem nevoie de, instrumente, eh, de instrumente prin care să internalizăm costurile externe. Deci, ce, de exemplu, cine poluează apa, cine poluează aerul, trebuie să plătească. Azi, sigur, plata se face prin asigurările de sănătate. Da? Și nu, în ultimul rând și prin impozitele pe care le plătim, doamnă Gardine. Da? Deci trebuie să avem curajul să facem pași uh, cu adevărat uh, hotărâți, pentru că doar așa putem face față provocărilor cu care suntem confruntați. Da? Să știți că populația globului crește, nu a noastră, pentru că noi în Europa des creștem, dar global crește. Și pentru asta avem nevoie de uh, o mai bună eficientizare. Uh, și noi trebuie să ne gândim nu doar la reglementări și efecte imediate ale unor reglementări, trebuie să ne gândim la durabilitatea uh, fabricii care va produce anumite mașini, la ciclul de viață al produselor și nu să ne referim totdeauna la status quo-ul actual, pentru că altminteri vom plăti foarte, foarte, foarte scump aceste greșeli. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Grote. Acum, uh, domnul Zanoni, un minut. Gerbrandi per l'ottima relazione vreau să o felicit, să-l felicit pe raportor. Această tranziție către o economie care folosește mai eficient resursele a devenit o necesitate. În 2050 vom fi 9 miliarde pe acest pământ și fiecare își va dori o viață mai bună. Și așa cum a spus Comisia, în ritmul actual al exploatării resurselor, în 2050 va fi nevoie de două planete Terra pentru a alimenta întreaga populație mondială. Iar atunci când vrem să avem o politică europeană a eficienței, nu facem decât să uh, fim la înălțimea nevoilor. Trebuie înlăturate toate obstacolele din calea reciclatului. Trebuie să avem uh, tehnici inovatoare pentru adunarea și separarea diferitelor deșeuri. Ar trebui de asemenea să incinerăm tot ceea ce se poate arde. Ar trebui să folosim mai bine resursele și să ne gândim la amprenta asupra planetei și să ne gândim la amprenta asupra resurselor naturale. E nevoie de măsuri legislative pentru a folosi în mod mai eficient resursele noastre. Vă mulțumim. Acum domnul Șimanski, un minut. Wyważona polityka surowcowa powinna być oparta o przynajmniej trzy. Mulțumesc, domnule președinte. O politică echitabilă și uh, echilibrată ar trebui să se bazeze, pe de o parte, pe o reciclare foarte bună, dar și pe utilizarea rațională a resurselor. Din păcate, nu regăsesc acest echilibru în, în raportul prezentat. În raport se pune accentul mai ales pe eficiența utilizării resurselor uh, și uh, politica Uniunii Europene uh, în domeniul resurselor și materiilor prime prevede mai ales impozite eu cred că, pe ansamblu, sistemul taxelor indirecte al TVA ar trebui modificat. Ehm, și asta fără să afecteze economia eh, Uniunii Europene. Eu cred că o taxare, o accizare suplimentară a materiilor prime în Europa este inacceptabilă. Noi trebuie să ne dezvoltăm, nu să ne limităm în dezvoltare. Din păcate, eh, raportul nu întrunește uh, viziunile grupului nostru și de aceea nici nu-l putem susține. Președintele, mulțumesc, uh, doamna Ipner, două minute. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, raportorului pentru eforturile sale. Aș dori acum să mă refer la unele elemente din acest raport. Eu am depus mai multe amendamente pentru că cred că uh, acestea ar putea să contribuie la o mai bună utilizare a materiilor prime. Până la urmă, este important să uh, permitem cu toată eficientizarea și verzirea economiei o uh, dezvoltare economică în continuare. Nu avem voie în același timp să creăm costuri administrative suplimentare. Dacă, de exemplu,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 depozitarea gunoilor în rampe de gunoi, atunci să ne gândim mai întâi dacă nu am putea să folosim uh, materialele respective uh, în alte forme și sub alte forme. Și în această de criză, uh, situație de criză nu cred că este momentul oportun să vorbim despre accizarea materiilor prime și de deșeurilor. Iar în ce privește proteinele animale și proteinele naturale, cred că există posibilități tehnice pentru a rezolva situația. Uh, eu nu cred că este posibil uh, momentan reducerea deșeurilor în cantitatea pre- prevăzută sau propusă de raportor. În același timp, uh, regulile pe care trebuie să le respecte cetățenii, consumatorii finali, trebuie să fie simple și trebuie să fie inteligibile pentru ca uh, să fie receptate corespunzător. În special, uh, în lumina situației de criză actuale, nu trebuie să uităm din, să pierdem din vedere acest uh, aspect. Trebuie cu toată criza să ne dezvoltăm și să creăm locuri de muncă pentru tinerii noștri. Mulțumesc că timp de un minut și jumătate, doamna Ulfskog. Mulțumesc. Domnule președinte, eficiența resurselor înseamnă că trebuie să fim mai buni, făcând mai multe decât mai puține. Trebuie să creăm locuri de muncă și creștere într-o manieră durabilă care se alinieze nevoilor mediului și care să devină un factor important în strategia noastră cu privire la concurență. Trebuie să ne axăm pe inovație și cercetare de asemenea, în acest raport se spune că trebuie să ne gândim la subvențion... stoparea subvenționării pentru uh, întreprinderile care dăunează mediului. E momentul să uh, se facă investiții pentru a crea noi locuri de muncă. Strategia cu privire la materiile prime a subliniat clar faptul că eficiența resurselor uh, este legată de siguranța aprovizionării mineralele, alte materii prime care au fost uh, luate în considerare aici uh, au nevoie de noi metode de exploatare, de exemplu mineritul deschis, pentru a asigura materiile necesare uh, industriei. Așa putem folosi mai bine resursele, le putem folosi într-o manieră inteligentă. De aceea acest raport aduce o contribuție importantă la o discuție în curs. Însă, e adevărat uh, și că uh, impactul transferării uh, taxelor dinspre locul muncii spre mediu presupune anumite provocări. Mulțumesc. Urmează doamna colega Gerning. Mulțumesc, domnule președinte. Anul trecut, grupul meu a salutat atât faia de drum a Comisiei, cât și concluziile Consiliului din decembrie privind eficiența resurselor. Și am sprijinit uh, pe larg uh, acest raport din proprie inițiativă, deși aveam rețineri uh, în legătură cu anumite inițiative de la Comisia Envi. De aceea sunt recunoscătoare raportorului, însă cred că Raportul nu e decât o înșiruire lungă de cerințe, fără să vină cu niște soluții strategice. E o încercare de a enumera, practic, totul și există multe lucruri cu care nu sunt de acord, cum ar fi impozitarea în domeniul mediului, implicațiile că agricultura, cum că agricultura ar avea doar un efect negativ și faptul că nu există o definire clară a multor concepte, cum ar fi subvențiile nocive pentru mediu utilizarea chipzuită a resurselor e ceva important și îmi pare rău să văd că acest raport a luat-o pe niște căi inacceptabile pentru conservatorii britanici, de aceea uh, eu mă voi abține la vot. Vă mulțumesc, doamnă Gerling. Doamna Corhola, două minute. Kiitos, arvoisa puhemies. Äh, kuten käsittelemässämme päätöslausunnossa todetaan... Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum se spune în această propunere de rezoluție, ne confruntăm cu mari provocări în domeniul mediului înconjurător. Trebuie să acționăm pe termen lung și e important să vedem că din partea Comisiei am avut această propunere privind eficiența resurselor pentru strategia 2020. Populația mondială e în creștere. Trebuie să producem mult mai multe alimente și ajungem într-o situație în care uh, pentru a avea uh, activitate viabilă, trebuie să începem să facem eforturile chiar din momentul actual. Resursele trebuie folosite mult mai eficient dacă vrem ca și economia noastră să fie mai eficace și în același timp dacă vrem să consolidăm poziția industriei noastre la nivel internațional. Trebuie de asemenea să fim foarte prudenți atunci când ne planificăm măsurile pentru a folosi resursele uh, Uh, cât mai durabil cu putință. De aceea eu nu sunt convinsă că avem nevoie de noi propuneri legislative. Din potrivă, eu cred că ar trebui să ne asigurăm că legislația deja existentă e pusă în aplicare așa cum trebuie sau mai bine. Deci nu ar trebui să venim tot timpul cu legi noi, avem astfel suprapuneri. Vă întrerup, însă vorbiți mai rar, doamnă Corhola, deoarece interpreții mi-au arătat că nu pot să țină pasul cu dumneavoastră. Pe lângă acestea, propunerea de rezoluție merge mult prea departe, tocmai pentru că propune uh, o măsură comună uh, pentru toți. Să ținem cont de uh, dimensiunea teritorială. Să nu uităm că în nord, de exemplu, incinerările au fost necesare și uneori chiar și utile, deoarece astfel se generează energie. De asemenea, nu cred că propunerea privind impozitările e folositoare pentru toată lumea, cel puțin pentru cei din nord nu. Și în orice caz îi mulțumesc și domnului Florenț pentru faptul că a fost raportor din umbră pentru grupul nostru. Vă mulțumesc, doamnă Corhola. Mulțumesc. De fapt, colega ar fi avut încă timp de vorbire la dispoziție. Vă rog foarte mult, dacă v-ați adus deja textele vă rog, nu le citiți la o viteză atât de amețitoare pentru că nu ne ajută și nu ne ajută pe interpreți. Iar dacă aveți un text pregătit, eh, aveți posibilitatea să-l transmiteți interpreților care pot să-l consulte. Mulțumesc. Domnul Iolainen. Domnule președinte, Eh, mi se pare oricum ridicol că eh, se citește un text timp de un minut sau două și că nu se mai vorbește liber în Parlamentul ăsta. Asta mă deranjează deja de multă vreme. Dar revin la temă. Eh, domnule comisar Potocnic, ați vorbit de așa numitul Roadmap 2050 ca despre o strategie europeană de transformare a comportamentului consumatorilor pe toate planurile. Mă bucur foarte mult că la Bruxelles ați inițiat o platformă cu privire la eficientizarea resurselor. Același lucru cred că ar trebui să se uh, întâmple și la nivel național, regional și local. Vreau să întreb dacă aveți planuri de impunere în aplicare a unor astfel de, de a, înființarea unor astfel de platforme. La protecția climei, a, am, avem acele planuri de adaptare și reducerea impactului eh, de mediu. Vreau să întreb eh, dacă aveți în vedere prezentarea unor planuri similare de eficientizare, utilizare resurselor pe care să le prezentați statelor membre. Apoi, altă temă. Eh, s-a vorbit despre Uh, subvențiile uh, care dăunează de fapt mediului, uh, subvenții pentru mediul economic. Vreau să întreb dacă există în curs de elaborare noi modele de afaceri care se centrează nu pe consumarea și prelucrarea anumitor resurse materiale, ci mai ales pe eficientizarea utilizării acestora. Președintele acceptați o întrebare din partea doamnei Merkis, vă rog. voorzitter. Eh, eh, eh, collega Leijnen, u hebt het over nieuwe business... Mulțumesc, domnule președinte. domnule Leinen, vorbeați de noi modele de afaceri și spuneați că nu doar tehnologia este decisivă, ci și unele noi modele noi de afaceri. Vă puteți închipui ca în locul unor uh, contracte de vânzare să se să se uh, opereze mai uh, în viitor cu contracte de leasing pentru ca produsul să rămână la cel care împrumută, care închirează practic un serviciu sau un produs? Mulțumesc, doamna Merkis. Într-adevăr, momentan um, modelul de afaceri nu, nu, se, nu are în vedere resursele, resursele sunt exploatate, sunt transformate într-un produs final care este consumat și care ajunge la groapa de gunoi. Acum avem nevoie de un model în care să responsabilizăm toate virigile lanțului trofic și cred că există deja uh, designul nou pe, pentru produse și există deja o responsabilizare în în sensul readucerii în circuitul uh, primar al resurselor care au fost prelucrate. Și acum urmează doamna Clas timp de două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Putem să ne gândim la multe lucruri, putem să imaginăm multe modele, dar fapt este că populația crește și energia, solul, apa, aerul sunt din ce în ce mai precare și din ce în ce mai puține. Resursele trebuie avut în vedere pe toată durata ciclului uh, lor de viață, de la exploatare, transformare uh, în produs finit până la uh, reciclare și uh, uh, gestionarea ca deșeu. Eficientizarea resurselor este o componentă importantă pentru creșterea economică care va genera și locuri de muncă noi. Obiectivele strategiei însă trebuie să fie coerente între ele Uh, utilizarea uh, durabilă, exploatarea durabilă uh, nu se potrivește cu, nici cu sigilarea unor suprafețe, nici cu realocarea unor și schimbarea destinației unei suprafețe de cultivare. Nu cred că trebuie să uh, reducem producția alimentară și de uh, produse agricole. Cred că noi uh, stăm foarte bine în a răspunde la provocările secolului 21, creștem creștem siguranța alimentară, creștem și menținem biodiversitatea și în același timp contribuim la securitatea alimentară, alimentară globală. Trebuie însă ca distribuția să fie una mai justă, mai echitabilă. Să nu încercăm să creăm noi cadre de reglementare, să folosim mai eficient, mai eficace cadrele de reglementare exist existente. La fel trebuie să procedăm și cu resursele și cu materiile prime. Criterii noi, indicatori noi, nu fac altceva decât să creeze mai multă birocrație, să coste uh, producătorul mai mult, să ne coste pe noi toți mai mult. Până la urmă, urmă nici, o, nici e, uh, alimentația nu poate fi eficientizată pentru că un grătar bun rămâne un grătar bun și atât. Urmează doamna colegă Kaltenbach. Domnule președinte, domnule comisar, ECR-ul este o, o grupare conservatoare și nu înțeleg de ce nu este dispusă să conserve ceea ce pentru noi este cel mai important, adică apa curată, solurile sănătoase și aerul pur. Nu înțeleg de ce ECR-ul nu poate să ne susțină în acest demers, pentru că noi trebuie să ne asumăm o răspundere atât pentru generația actuală, dar și pentru generațiile viitoare și acest lucru este posibil doar dacă ne angajăm să utilizăm energia, resursele naturale, materiile prime lume într-un mod eficient. Cred că uh, noua strategie propusă uh, arată că există posibilități de uh, îmbunătățire a calității vieții pe lângă exploatarea mai judicioasă a resurselor. Și nu mai înțeleg sincer aceste, aceste temeri și frici în legătură cu impozitarea. Impozitarea, impozitele au crescut întotdeauna standardul de viață și impozitele, taxele, accizele pot, ne, ne sunt la îndemână ca instrumente care pot dirija uh, evoluția bunăstării, pentru că ne permit să folosim uh, resurse financiare acolo unde chiar este nevoie. Am vorbit astăzi despre principiul poluatorul plătește. Trebuie să avem uh, grijă, într-adevăr, ca toate impozitele și taxele să fie uh, echitabile, să fie juste. Dar eu nu pot decât uh, să-i mulțumesc domnului Gebrandi pentru ceea ce ne-a prezentat și să știe că îl vom susține. Mulțumesc, doamna Jordan, acum. Banii, u timp ceasul e u Evropi približno 8... Mulțumesc foarte mult. De data aceasta, avem aproximativ 24,8 persoane neocupate, la sută persoane neocupate. Cred că este un subiect care merită discutat. Este un subiect uh, legat de o economie sănătoasă, pentru că economia are nevoie de resurse, nu doar de materii prime. Oricum, totul trebuie să se petreacă în condiții uh, care să susțină concurența. În ceea ce privește materiile prime, trebuie să ne manifestăm într-o manieră încă și mai eficientă. Însă, cum anume? Nu mai sunt mijloace care să ne facă să consumăm mai puțin, să conducem mai puțin și așa mai departe. Nu putem nici uh, ridica taxele la nesfârșit. Folosirea eficientă a resurselor și a materiilor prime este, deci, singura noastră soluție. Este o ocazie pentru noi uh, pentru a uh, deschide noi șantiere industriale pentru a avea o industrie și o economie mai eficientă. Parlamentul European a mai discutat în trecut aceste aspecte și a adoptat un aviz după câteva luni de uh, discuții. Acum se pare că vorbim doar despre măsuri de austeritate, însă lucrurile nu stau chiar așa. Trebuie să sensibilizăm și mass media și să găsim mijloace de revigorare a economiilor uh, noastre. Oamenii au uh, nevoie ca noi să începem să întreprindem anumite măsuri pentru a ne îndeplini promisiunile în conformitate cu toate prioritățile și orientările. De asemenea, ar trebui să creăm un buget european multianual. Nu e suficient să vorbim oamenilor despre uh, faptul că un buget redus ar putea fi un buget bun. Trebuie să avem uh, o politică de dezvoltare bună și să ne asigurăm că toate măsurile necesare apar în uh, acest raport. De exemplu, legi care ar trebui puse în aplicare într-o manieră mai bună. Trebuie să ne asigurăm că putem măsura cumva eficiența mai e și spațiu pentru inovație și, prin urmare, rugăm Comisia să continue pe această direcție. Cool.

Mulțumesc. Comisia Europeană ne-a dat o bază bună pentru a avea un raport bun și țin să felicit uh, atât uh, raportorul cât și Comisia pentru eforturile depuse. E clar că știm cu toții, sunt convinși cu toții că fără o eficiență sporită în ceea ce privește utilizarea resurselor nu putem avea o creștere viabilă. Salut mai ales abordarea uh, din raport. Sunt incluși aici producătorii, managerii, societatea civilă. Mă bucur de asemenea să văd că se lansează un apel pentru stabilirea unui nou sistem de indicatori privind folosirea eficientă a resurselor. E singura cale de a măsura progresele făcute. De asemenea, sunt de acord cu intenția de a include eficiența resurselor în semestrul european pe această temă. De asemenea, sunt de acord cu îndemnul de a elimina toate subvențiile nocive pentru mediul înconjurător. Eficiența resurselor uh, ne va aduce de asemenea noi locuri de muncă, va da un nou impuls uh, dezvoltării tehnologice. De asemenea, sunt uh, pentru o mai bună funcționare a pieței europene a, recicla, a produselor reciclate. Și în ceea ce privește proteinele animale, nu e vorba doar de reducerea zonelor folosite în acest scop, ci și de o sănătate mai bună. Vă mulțumesc. Domnul Pereio Rodriguez are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Avem în fața noastră raportul domnului Gebrandi, pe care vreau să-l felicit. Împreună cu faia de drum sunt cele două exemple pozitive care ne arată ce drum trebuie să urmăm noi aici, uh, la Parlament, și se pare că și Comisia e de acord. Da, trecem printr-o criză, mm, se vorbește mult de austeritate, uneori de subsidiaritate, alteori de fiscalitate imposibilă. Însă să spunem lucrurilor pe nume. Prin acest raport spunem Gata, ne-am săturat. Nu mai vrem să se vorbească doar de obstacole. Dacă vrem o dezvoltare durabilă, trebuie să fim mai eficienți, să folosim mai bine resursele noastre și să nu ne le expoliem cum o facem până, cum am făcut-o până acum. De aceea îi cer președinției și domnului comisar să ne confirme un lucru. Dacă vrem într-adevăr o dezvoltare durabilă, de ce nu punem în practică ce se spune în acest raport? De ce nu avem și măsuri corectoare în caz de uh, secetă, de exemplu? De ce nu avem, de exemplu, un TVA redus pentru materialele secundare? De ce nu ne apropiem de o reciclare 100%? Deci nu credeți că ar trebui să impozităm mai degrabă capitalurile speculative decât munca și acele activități care nu sunt durabile, nu, acele ar trebui impozitate. Deci vrem să existe exigențe. Există țări care au redus uh, finanțarea pentru cercetare, pentru dezvoltare, așa cum se întâmplă în țara mea, în Spania. Deci cu astfel de politică nu vom obține nimic. Vă mulțumesc. Domnul Kelly are cuvântul. One of the most important things for Europe into the future. Pentru Europa în viitor, cel mai important este să rămână competitivă din perspectivă economică. Asta înseamnă să îmbunătățească calitatea vieții um, cetățenilor și să fie mai uh, dominantă pe piața internațională. Trebuie să vedem uh, puțin ce putem face în această perspectivă. Mai întâi ar trebui să eliminăm uh, volumul uriaș de deșeuri pe care le produc gospodăriile. Știu că în țara mea S-au pus la punct anumite uh, programe, chiar și în uh, școli, iar acum uh, școlarii încep să aprecieze uh, valoarea mediului, uh, încep să înțeleagă schimbarea, sunt gata să-și aducă o contribuție. Am putea să devenim așadar și din această perspectivă mai eficienți trebuie să încercăm să uh, dezvoltăm uh, mai bine resursele, să le folosim mai bine și să ne asigurăm că totul se face uh, respectând uh, mediul pe cât posibil. Energia, evident, este un aspect uh, esențial. Ca oameni poate avem rezerve vis-a-vis -vis de anumite tipuri de energie pentru că ele poluează, însă haideți să ne păstrăm mintea deschisă, mai ales în ceea ce privește gazurile de șist, să spunem, și să încercăm să dezvoltăm bioenergie, să dezvoltăm potențialul energiei eoliene și așa mai departe. Și aici intervine importanța uh, cercetării. Uh, Orizont 2020 ne oferă oportunitatea de a face cercetări în aceste uh, domenii, să vedem cum putem folosi resursele naturale pe care le avem la dispoziție. Și în cel din urmă aș dori doar să menționez economia albastră. La Bruxelles, acum câteva săptămâni, am discutat despre acest tip de energie, am Uh, vorbit despre energia eoliană și alte tipuri de energie, dar uh, tot în acest concept uh, se includ și alimentele, produsele alimentare și alte tipuri de bunuri. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Chetan Asenis. Domnule președinte, vă mulțumesc. Domnule comisar, stimați colegi, foarte mulți colegi au luat deja cuvântul azi Eh, și au demonstrat cât de mult susținem inițiativa dumneavoastră. Este singura direcție în care ne putem îndrepta. Pentru că 16 tone de eh, materiale și materii prime sunt consumate anual de cetățenii europeni, din care 6 tone ajung la eh, groapa de gunoi unii colegi au reacționat deja la aceste cifre, dar nu știu, nu, știu, nu știu de ce asta ar fi o problemă, pentru că astea sunt uh, faptele. Uh, acum, să știți că criza oricum nu se rezolvă prin reducerea veniturilor, ci prin reducerea deșeurilor, prin reducerea consumului vă rog și uh, chiar uh, vă invit să mergeți mai departe cu invitația dumneavoastră, inițiativa dumneavoastră pe care noi o susținem. Președintele, mulțumesc, doamna Pietikainen. The chairperson, if our financial... Domnule președinte, dacă întreg sistemul e pe cale de a se prăbuși, atunci vom vedea că putem totuși supraviețui, chiar dacă ne doare. Însă dacă sistemul nostru de resurse se prăbușește, atunci nu mai avem o, nicio scăpare. E game over, gata. Și asta se întâmplă când ai de-a face cu penuria de resurse. Pentru a evita acest lucru, eu cred că propunerea uh, Comisiei pentru o Europa eficientă în ceea ce privește folosirea resurselor e un bun început, însă trebuie să facem și mai multe. Avem nevoie de o definiție largă a resurselor pentru a include toate serviciile de ecosistem. Avem, uh, trebuie să avem um, să includem mult mai mult eficiența energetică în strategia noastră de creștere, în bugetele naționale și uh, european. Și așa cum s-a propus, să includem uh, eficiența resurselor și în semestrul european și să fie un indicator macroeconomic. Să abolim subvențiile nocive pentru mediu, și să avem uh, o directivă corectă în ceea ce privește ecodesignul, să creștem uh, reciclarea și um, să folosim indicele privind resurse le. Și aici ar trebui incluse toate produsele și de aceea încurajez Comisia să dea dovadă de curaj când va trebui să acționeze. Ah, colegii Tabaidi. Domnul Tabaidi are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Pe baza materialului prezentat de comisie, discutăm acum un excelent raport. În ce privește uh, eficientizarea uh, utilizării resurselor, aș vrea să vorbesc mai ales despre poluarea apei, respectiv gestionarea deșeurilor. 2012 este și anul apei. Uh, suntem încă în urmă în ce privește reducerea consumului de apă, refolosirea apei reziluate reziduale, îmi cer scuze. Dacă ne comparăm, de exemplu, cu Israelul, trebuie să uh, ne străbuim mai mult uh, să uh, rezolvăm problema pe care avem cu apa potabilă în zona mediterană, dar și în spațiul dunărean și al bazinul Tisei, de exemplu. Acum, eh, se, din păcate, se doresc eh, mai multe interdicții decât eh, elemente de stimulare. Din păcate, în țara mea, guvernul actual a, a întrerupt toate procedurile de gestionare a deșeurilor care existau din regimul trecut, pentru care avem și o procedură de încălcare a dreptului comunitar. Mulțumesc. Poștovani gospod comisar Potocnic, spoštovane kolegice in kolegi. Mulțumesc, uh, domnule președinte, stimate uh, comisar, stimați colegi. Raportorul a depus uh, o muncă serioasă la elaborarea acestui raport și am obținut multe. N-am uh, înțeles uh, situația prezentă uh, din Europa din perspectiva unei persoane care suferă de pe urma unei boli cronice și trebuie să-și schimbe viața cu totul. Unii pot să facă asta și pot să trăiască fericiți mulți ani, însă alții sunt obișnuiți cu un stil de viață mai facil și suferând despre urma unei astfel de boli, ajung să trăiască mai puțin. În aceste condiții critice pentru Europa ar trebui să creăm stimulente pentru creștere și să folosim eficient resursele. Creșterea durabilă uh, a economiei este, din perspectivă realistă, uh, chiar uh, și mai posibilă în timpuri de criză decât în timpuri de abundență, pentru că e un fapt istoric bine cunoscut că abundența nu creează creativitate. E important uh, să explicăm uh, cetățenilor faptul că pot să obțină chiar ei foarte uh, multe lucruri dacă înțeleg foarte clar ce eforturi am putea face în comun. Este o oportunitate minunată pentru întreaga societate, pentru ca aceasta să se implice. E deschisă acum ușa cercetării și inovației, iar Europa este un loc foarte bun pentru cercetare și pentru creativitate. Avem rețele care deja au fost stabilite, avem uh, piețe bine dezvoltate și dacă ne vom uh, comporta într-o manieră economică, atunci uh, nu vom depinde prea mult de alții și vom putea crea noi locuri de muncă. Mulțumesc, domnule președinte. Economia se află într-un impas, într-o situație de criză, resursele sunt tot mai puține, deci provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană sunt uh, majore. Trebuie să regândim obiceiurile noastre, Uh, modul în care utilizăm resursele naturale. Pentru că dacă uh, o putem raționaliza acest consum, atunci nu doar uh, ajutăm mediul, ci facem economii, deci creștem eficiența și productivitatea. Deci avem nevoie de un model nou de exploatarea resurselor. Dacă vorbim de asigurarea unei creșteri economice, aceasta este posibilă doar dacă uh, tratăm cu maxim scrupul uh, uh, resursele naturale, pentru că avem nevoie timp îndelungat de acestea și avem nevoie de creștere pentru a putea genera noi locuri de muncă. Mă bucură că raportul prezintă unele soluții eh, inovatoare, inclusiv în domeniul comerțului Însă, planul, cât de frumos ar fi și el, nu este suficient dacă nu este pus în aplicare. Sunt convins că și regulile și reglementările în vigoare pot fi uh, aplicate mai bine, mai rigoros uh, și că nu întotdeauna noi reglementări sunt cele care uh, îmbunătățesc situația. În plus, trebuie să avem obiective realizabile, deci nu să cerem din partea statelor membre lucruri care nu pot fi realizate. Însă, ă, de

Mulțumesc, domnule președinte. În anii trecuți am avut uh, de înfruntat o serie de crize care ne-au arătat foarte clar care sunt problemele noastre și ne-au arătat în toate cazurile că nu avem suficiente resurse. Dacă uh, nu avem acces la așa numite minerale sau pământuri rare, atunci acest lucru va fi o mare împiedică în calea dezvoltării noastre economice. Asta este doar un exemplu. Trebuie să avem siguranța disponibilității acestei acestor resurse. Dar nu este suficient să uh, avem tot felul de foruri care elaborează uh, tot felul de strategii diferite dacă nu le implementăm. Eu sunt convinsă că acest, această inițiativă uh, poate să uh, fie încununată de succes. Dacă vom folosi în mod judicios uh, resursele, atunci nu doar vom crește independența noastră față de anumiți furnizori, ci vom avea și mari economii și creștem productivitatea. Dar la concrețion că ofresc... Doamna Bilbao, Salut faptul că în acest raport se materializează angajamentul pentru a folosi eficient resursele. Se vorbește de materii permanente și materii prime și soluții inovatoare pentru a penaliza utilizatorii și producătorii. În ceea ce privește deșeurile, uh, Salut obiectivul de a ne reduce producția de deșeuri și de a le trata mai bine. Pentru asta e nevoie de o articulare între planuri de gestiune concrete, viabile, realiste, care se concentreze pe folosirea mai bună a produselor reciclate și pentru eliminarea celor care nu sunt utilizabile. Asta înseamnă mult mai mult decât să adun gunoiul și să-l clasifici. Nu. Ar trebui să existe tehnologii care să creeze valoare și inovare în uh, ceea ce privește reutilizarea. Și de asemenea, uh, se dorește să nu mai existe gropi de gunoi. Da, ăsta e viitorul și incinerarea să nu fie folosită decât pentru ceea ce nu mai poate fi folosit din nou. Pentru asta e, vor, e nevoie de conștientizare, de eforturi mai mari pentru eficientizare, deoarece cu toții suntem implicați. Doamn, domnul Ferreira. Mulțumesc. Os seus alicerces no consumo de enormes quantidades de energia. E clar că trebuie să folosim uh, bine uh, resursele uh, de materii prime, de minerale, de pământuri rare. Acest lucru devine strategic. Trebuie să ne gândim la generațiile viitoare și la binele public. E important în acest context să fim eficienți din perspectivă energetică, să uh, reciclăm. Acestea trebuie să devină priorități. Dacă nu ajungem la uh, îndeplinirea acestor uh, lucruri, atunci nu vom putea să rentabilizăm acțiunile noastre. Apoi, cât privește utilizarea durabilă a resurselor, bine, ea presupune o modificare profundă a paradigmei de producție și consum. De exemplu, ar trebui ca energia durabilă să fie cea uh, folosită. Dacă ne gândim puțin uh, la uh, producția și consumul local, e bine, acestea sunt încurajate și prin transport public și prin alte asemenea măsuri. Oricum trebuie să ne gândim că sistemul pe care îl avem nu mai e durabil. Domnul Bronx are cuvântul. Even climate change skeptic. Chiar și sceptici în domeniul schimbării climatice ar trebui să accepte că resursele minerale sunt finite și că va crește exponențial cererea. Însă o resursă pe care o pierdem din vedere e, sunt resursele umane, calitatea oamenilor noștri. Dacă ne uităm pe pagina 7 din uh, documentul Comisiei din 2010, Europa 2020, se spune că Europa are multe puncte forte. Putem conta pe talentul și creativitatea popoarelor noastre. Hm, mă mir că au recunoscut așa ceva. Poate că uh, au uitat de problemele legate de străinii pe solul european când s-au referit la asta. Să nu uităm totuși care sunt realizările excepționale ale europenilor în domeniul științei, de exemplu. Și de aceea mă întreb, de ce vrem să înlocuim populația Europei cu populații care nu sunt uh, alogene și care nu au fost atât de binecuvântați cu atâtea daruri precum europenii. Doamna McGuinness. Mulțumesc că uh, în, uh, în secolul 18 uh, poate situația a fost diferită, dar astăzi, așa cum a spus-o comisarul, trebuie ca lucrurile să să fie gestionate mult mai rațional, trebuie să existe și uh, sancțiuni și reglementări, dar trebuie să existe și propuneri alternative și stimulente în uh, ce privește Uh, uh, consumul alimentar și comportamentul nostru alimentar, înțeleg că trebuie să ne schimbăm, dar 56 și 57 uh, arată foarte clar care sunt posibilitățile în acest sens. 52 nu mi se pare așa de bun în ce privește um, în ce privește consumul apei și utilizarea solului. Mulțumesc, domnul Matula

acea fost, aceasta a fost prima dezbatere reală din Parlament la care am luat parte și pot să spun că uh, apreciez acest fapt. Aș dori să replic la câteva dintre lucrurile pe care le-am auzit în legătură cu inovația, agricultura, pescuitul, sensibilizarea publicului, eficiența energetică, uh, integrarea, ecodesignul, alimentele și așa mai departe. E bine, dacă ar trebui să fac uh, apel la dacă ar trebui să răspund la toate aceste chestiuni, atunci uh, aș avea nevoie de foarte mult timp la dispoziție. Chiar dacă eu sunt comisar pentru mediu, dați-mi voie să mă acces pe câteva dintre preocupările care au fost ridicate de uh, câteva dintre colegii dumneavoastră, care se leagă de uh, probleme economice și uh, de situația actuală. Și de faptul că anumite chestiuni din acest raport sunt atât de importante și trebuie susținute. Dacă începem cu secolul 20, e bine, acesta a fost uh, unul în care resursele s-au folosit uh, intensiv. Uh, populația lumii a crescut de patru ori, iar rezultatele economice au crescut încă uh, de și mai multe ori, uh, iar eficiența uh, folosirii resurselor a crescut și ea tot cam la fel. Prețul resurselor, dacă le măsurăm puțin, cu excepția crizelor petroliere, au fost cam pe la același nivel. Nici de cum uh, uh, faptul că resursele sunt finite nu a fost luat în considerare uh, în modelul actual. Dar populația lumii crește, nu doar că vom ajunge la 9 miliarde în 2050, ci mai important este să realizăm faptul că în 2030 ne putem aștepta la un număr cu 3 miliarde mai mare de oameni care vor fi trecut de la pragul sărăciei la clasa de mijloc. Aceștia nu vor putea să ajungă la acest nivel dacă continuăm cu modelul care a fost dezvoltat în secolul 20. Ce înseamnă asta pentru uh, Europa? E bine, uh, Europa uh, este uh, extrem de uh, dependentă de alte state, prețul uh, resurselor uh, în ultima uh, decadă și mai mult uh, au uh, tot crescut și aceasta este o tendință care este reflectată în politicile companiilor pe următorii ani. Volatilitatea prețurilor resurselor este uriașă. Astăzi, sectorul de afaceri european se regrupează trece la productivitatea resurselor de la productivitatea muncii, pentru că exact acolo se află provocarea și oportunitatea. Așadar, în uh, multe feluri, materiile uh, prime uh, sunt văzute ca fiind elemente critice. Uneori, poate apa, pământul nu sunt considerate ca resurse finite, deși sunt și deși vor apărea în discuțiile viitorului. Deocamdată ele nu sunt atât de puse în lumină, dar timpul lor va veni. Acestea sunt vremurile în care trăim. Cum se leagă toate acestea de uh, situația prin care trecem cu toții, adică uh, criză, creștere de care avem cu toții nevoie, uh, locuri de muncă care sunt absolut necesare. Cum spunea și Oli Ren, chiar uh, ieri, dacă am avea un uh, glonț de argint, deja l-am fi tras, dar uh, nu-l avem. Prin urmare, trebuie să uh, lucrăm consecvent, cu răbdare și să conștientizăm faptul că Europa în anumite domenii este puternică și poate uh, deveni și mai puternică. Un uh, sector uh, precum acest este cel al talentelor, al cercetării. Trebuie însă să ne eficientizăm și folosirea resurselor, pentru că dacă folosim mai puțină apă, mai puțină energie, mai puține materii prime, dacă folosim produse care pot fi refolosite sau reciclate, atunci suntem, dăm dovadă de bun simț economic. Aceste lucruri vor fi simțite în economie și uh, în mediul de afaceri. Vorbim despre rezistență economică și rezistență uh, de mediu în aceeași măsură. Și în cele din urmă vorbim tot acum uh, despre aceste chestiuni luate la un loc. Apreciez oricum că subliniață urgența cu care trebuie să desfășoare lucrurile și implementarea bunelor măsuri. Trebuie să îndreptăm atenția uh, Uh, și uh, spre centrul guvernanței noastre economice, economice uh, spre semestrul european, pentru că ne poate duce în direcția eficientizării folosirii resurselor. Unul dintre colegii dumneavoastră a menționat faptul că taxele nu sunt un lucru de care uh, să ne temem. Noi nu uh, propunem nimic mai mult sau uh, mai puțin decât trecerea impozitării de, din domeniul muncii, unde noi avem costuri uriașe, spre uh, impozitarea uh, de uh, mediu. Am putea îndepărta anumite taxe uh, dăunătoare pentru mediu pentru a găsi resurse în altă parte pentru finanțele noastre publice. Atunci când discutăm aceste chestiuni cu statele membre, trebuie să știm că ele au anumită responsabilitate, că noi le consiliem și, de altfel, în concluziile Consiliului din martie 2011 le-am susținut. În rest, lucrăm foarte mult la implementarea foii de parcurs. Anul acesta ne vom axa pe apă. Și vom începe cu platforma uh, de trecere la o folosire eficientă a resurselor în câteva uh, zile, pentru că asta trebuie să ofere un impuls uh, politic. Ar trebui să sublinieze importanța programului cadru pentru mediu și urgența uh, implementării, pentru că acest ultim element este uh, cel uh, esențial. Uh, la Rio Plus 20 vom uh, discuta toate aceste lucruri peste câteva zile. Nu vom discuta doar despre eficiența resurselor, ci și despre economiile ecologice. Nu vom vorbi doar despre Europa, ci despre angajamente mondiale, pentru că cu toții înțelegem că acestea sunt uh, elementele care sunt necesare. Pentru a conchide, dacă toate lucrurile Uh, ar merge bine cu economia uh, uh, maro, atunci n-am vorbit despre economie verde astăzi. Sectorul afacerilor deja a recunoscut acest lucru și noi politicienii ar trebui să o facem. Când vorbim despre creștere ecologică, de fapt vorbim despre modul în care am putea să gândim creșterea viitoare, astfel încât să aducem bunăstare și beneficii unei uh, mai uh, mari uh, laturi a societății decât o facem astăzi. Nu vreau să vă ilustrez niciun fel de scenariu catastrofic pentru că uh, acest lucru nu se va întâmpla. Noi suntem o uh, specie și o societate inteligentă, însă uh, viitorul durabil nu este uh, o opțiune, este pur și simplu uh, inevitabil. Și în cel din urmă aș dori să vă mulțumesc tuturor celor care ați rămas în sală până la finele acestei dezbateri. Vă mulțumesc foarte mult! Domnule comisar, noi vă mulțumim pentru aceste remarci finale și acum, în încheierea dezbatere, are cuvântul domnul Gebrandi, raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să mulțumesc și eu colegilor care au susținut uh, într-o în proporție foarte mare raportul meu. Mă bucur acest lucru. I-am ascultat cu atenție și cred că în privința obiectivului final, utilizarea și exploatarea rațională și eficientă a resurselor, nu există disensiuni. Sigur, în ce privește ritmul și măsurile care ar urma să fie luate, încă mai avem diferende, dar Uh, să știți că nu statele membre și nu noi vom stabili ritmul acestor schimbări, pentru că acest ritm ne va fi impus de către comunitatea globală. Nu putem să ne uh, abatem de la uh, obiectivele ambițioase pe care le-am formulat și nu ne vom putea permite niciun fel de întârziere. Acum, noi nu dezbatem un text legislativ, este vorba de un text cu, de natură politică un text politic care dorește să traseze liniile principale pe care va evolua strategia pe viitor. Nu vorbim despre directiva de ecodesign, nu. Vorbim de faptul că vrem să se țină cont pe viitor încă de la uh, proiectarea produselor uh, care vo, le, pe care le vom utiliza pe viitor, că acestea trebuie reciclate. Domnule președinte, cred că cel mai important element al acestui raport este însuși mesajul politic solid pe care îl oferim opiniei publice, în care noi susținem Comisia pe calea pe care eh, s-a angajat. Avem nevoie de o agendă și mai ambițioasă decât cea eh, amintită de domnul Potocnic. Este vorba de punere în aplicare, într-adevăr, de implementare, dar este vorba și de un cadru de reglementare. Avem nevoie de ambele. Avem nevoie de o mai bună punere în aplicare a legilor existente, dar avem nevoie și de un nou cadru de reglementare. În ultima parte a intervenției vreau să mă adresez uh, Consiliului. Avem nevoie de uh, un apel din partea Parlamentului și a Comisiei la adresa statelor membre prin care să argumentăm și să susținem agenda noastră ambițioasă, să trebuie să arătăm Consiliului și statelor membre că calea pe care ne-am angajat este inevitabilă. Nu vom aștepta nici uh, firmele mari, nici uh, comunitatea uh, mondială să ne eficientizăm și să ne structurăm cândva economiile. Trebuie să facem acest lucru acum. Mulțumim, spune președintele. Cu aceasta închei dezbaterea. Votul uh, pe acest raport va avea loc mâine la ora prânzului. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi.